procedură, președin, conferința președinților m-a informat că nu au existat obiecții la o recomandare uh, uh, pentru transmiterea Comisiei EMPL, care nu a, uh, și-a prezentat obiecțiile față de un act delegat. Dacă în 24 de ore un grup politic sau minim 40 de deputați nu ridică obiecții, atunci recomandările sunt considerate adoptate. Dacă nu, se va urma, uh, continua cu votarea. Recomandarea este disponibilă pe site-ul Parlamentului. Comisiile competente mi-au transmis corigente pentru patru